Președintele statului Israel. liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Este pentru mine o mare bucurie să îl pot saluta astăzi pe președintele Israelului, Simon Peres, în Parlamentul nostru la Strasburg. Este o mare onoare pentru noi, domnule președinte, faptul că ați venit astăzi în mijlocul nostru pentru a ne împărtăși experiența dumneavoastră, speranțele dumneavoastră legate de viitor între cetățenele și cetățenii din Europa și din Israel există astăzi o legătură puternică, iar vizita dumneavoastră consolidează această legătură și pe viitor. Există legături strânse, economice și culturale, legături personale între oameni. Istoria noastră comună, bogată, dar și plină de durere, ne leagă pentru totdeauna. Uniunea Europeană și Israelul au luat naștere după uh, umplita experiență a celui de-al doilea război mondial, după teribila experiență pe care istoria umanității a trăit-o, Holocaustul din acea perioadă. În Europa, cetățenii uh, și-au uh, jurat cu 60 de ani în urmă să nu se mai întâmple niciodată uh, ceea ce s-a întâmplat în timpul războiului și acest niciodată îl susțin și eu ca președinte al acestui Parlament European. Acest niciodată pentru mine și cred că pentru noi toți este o obligație pentru totdeauna. Lupta împotriva antisemitismului, împotriva marginalizării, intoleranței, constituie fundamentul Uniunii Europene iar noi suntem Parlamentul Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, stimate colegi, stimați colegi, dreptul uh, intangibil la existență al uh, statului Israel uh, nu este negociabil. Noi nutrim această convingere în calitate de europeni și uh, în calitate de germani în mod special. Pot să vă spun, domnule președinte, că de la ultima noastră întâlnire s-au făcut progr. Aș fi vrut să spun că s-au făcut progrese în conflictul din Orientul Mijlociu. Din păcate, acest lucru însă nu s-a întâmplat în continuare nu există o inițiativă de pace care să poată fi luată în serios. Și poporul palestinian, ca și poporul israelian, au dreptul să trăiască într-o regiune în care domnește pacea. Dar, din păcate, nici poporul israelian, nici poporul palestinian nu au trăit niciodată în condiții durabile de pace. Noi toți ne-am dorit ca ambele popoare să poată să trăiască alături în două state democratice, cu granițe sigure, într-o lume a păcii și bunăstării. În 1993, dumneavoastră, domnule președinte, în cartea dumneavoastră, Noul Orient Mijlociu, A New Middle East, ați expus viziunea dumneavoastră despre o regiune pașnică, cooperare între oameni, împăcare între oameni, care să garanteze pacea. Unii au considerat că este o viziune naivă. Noi vă considerăm curajos, pentru că dumneavoastră aveți o viziune curajoasă pe care am avut-o și noi când am înființat Uniunea Europeană și nutrim speranța ca Orientul Mijlociu la un moment dat să devină o regiune pașnică. De aceea noi vă vom sprijini pe dumneavoastră, domnule președinte Perez. Stimate domnule președinte, bun venit în Parlamentul European și așteptăm cu uh, nerăbdare discursul dumneavoastră. Domnule președinte al Parlamentului European, dragă prietene, Martin Schulz, distinși membri ai Parlamentului European, acestei mari case a păcii care a schimbat cursul Europei și care cu siguranță va avea impact asupra viitorului întregii lumi. Vă mulțumesc pentru privilegiul pe care l acordați, pe care mi-l acordați pentru a lua cuvântul aici în numele poporului Israelului. Domnilor și domnilor, stau în fața dumneavoastră cu memorii aprinse în inima mea, dar și cu speranțe mari pe care le nutresc în sufletul meu. Port cu mine durerea profundă a trecutului, dar privesc cu multă încredere spre viitor. Am emigrat în Israel în 1934, pe atunci la vârsta de 11 ani. În 1942 majoritatea locuitorilor orașului din care provin au fost ași de vii. Dacă familia mea și-ar fi întârziat emigrația cu vreo 8 ani, am fi fost cu toții exterminați. Cu un an înaintea creării Israelului, în 1947, am fost recrutat la cartierul general Hagana. De atunci încoace, Israelul a fost atacat de șapte ori în decurs de 65 de ani de existență. Am fost în minoritate numerică și în inferioritate militară. Am avut doar o singură șansă de a câștiga sau de a muri. Am participat și în confruntarea unui alt inamic, deșertul. În cele din urmă am câștigat și am făcut deșertul să înflorească. Am multe amintiri pe care le port cu mine. La fel însă port cu mine și multe visuri. Aceste visuri nu se pierd, ci din potrivă se mulțesc. Oamenii îmbătrânesc, dar visurile lor nu trebuie să îmbătrânească. Noi ne-am schimbat între timp și Europa s-a schimbat. Și am venit în fața noastră pentru a-mi exprima admirația pentru această Europa schimbată. Europa s-a refăcut după cel mai teribil război al istoriei. S-a despărțit de trecutul său și s-a recreat de nouă. Ați convertit Europa divizată a ultimilor o mie de ani într-o Europa unită, modernă a prezentului. Ați înlocuit taberele militare cu campusurile științifice. Europa rasismului de odinoară astăzi incriminează rasismul. Știu că sunteți confruntați cu o criză economică, dar cerul dumneavoastră nu este tulburat de norii războiului. O țară europeană a introdus pre- premiul Nobel și acum Europa Unită l-a primit pe meritate. Europa și-a corectat greșelile și construiește acum o lume mai bună. Pentru noi, Europa șoahului devine Europa care susține renașterea noastră. Dragi prieteni, ideea renașterii Israelului s-a conturat pe teren european. În ultimii o mie de ani, mai mulți evreni au trăit în Europa decât pe orice alt continent al lumii. Cu toate acestea, mai mulți evrei au fost uciși în ultimii 100 de ani în Europa decât în cei 2000 de ani premergători am trecut aici prin cea mai cumplită tragedie a istoriei noastre. Aici însă s-a conturat și visul renașterii noastre. Șase milioane, o treime din poporul nostru, au fost uciși prin înfometare, prin uh, gaze, uh, prin foc și mitraliere. Să nu uităm însă că au fost și cei drepți dintre popoare care au purtat lumina adevărului în întuneric. A fost un număr redus de oameni, dar a căror eroism a fost uh, deosebit. Israelul s-a născut din cenușa celui de-al doilea război mondial. Dacă cineva ar fi spus atunci că în doar trei ani ar urma să fie constituit un stat evreu, ar fi fost considerat un vizionar nerealist. Totuși, visul a devenit realitate. Și dacă cineva în aceeași zi ar fi zis că în doar șase ani o Europa unită, nouă, ar urma să se nască, o Europa fără frontiere, fără bariere, ar fi fost considerat uh, poate un autor de science fiction. Șase state au semnat tratatul de la Paris și s-au dezvoltat într-o comunitate de 27 de națiuni ce cuprinde toată Europa. Relațiile noastre, de fapt, stau uh, mărturia dialogului între două miracole – Israelul se bucură de un acord de asociere cu Europa și are relații strânse cu Uniunea Europeană în mai toate domeniile. Am venit să vă mulțumesc pentru pretenia dumneavoastră, pretenie care este bazată pe valori comune, pe proximitate geografică și pe o istorie comună lungă. Din punct de vedere politic, Israelul este o democrație occidentală cu o experiență mediteraneană. Din punct de vedere religios, Israel este leagănul celor trei religii monoteiste. Din punct de vedere științific, Israelul este avansat chiar în comparație cu standardele europene. Israelul este mic ca dimensiuni și reprezintă doar 1 la mie din ținutul pe care astăzi îl numim Orientul Mijlociu solul său este mai mult deșertic decât fertil, tipic pentru Orientul mijlociu. Apa este puțină. Uh, acolo unde sunt două lacuri, unul este secat. Unde este însă un singur râu, uh, Iordanul, acolo apa lui nu poate nutri foarte mulți oameni. Singura na resursă național, ă, ă, naturală pe care am descoperit-o în timp este de aceea potențialul uman. Israelul este un exemplu în care oamenii îmbogățesc țara mai mult decât bogățiile naturale care sunt exploatate în beneficiul oamenilor. Israelul este un exemplu prin care am arătat că deșertul poate fi învins și poate fi transformat într-o zonă înfloritoare. Am trecut prin șapte războaie, le-am câștigat, iar atunci când pacea s-a întors în, la noi, am dat înapoi țărilor pe care, cu care ne-am războit, Egiptul și Iordania, teritoriile lor. Am început un proces de pace cu palestinienii și a rezultat autoritatea palestiniană. Apoi, și lumea usta, uită asta, am evacuat fâșia Gaza. Am demolat 22 de colonii și am retras toți coloniștii de acolo. A fost atunci o ocazie pentru palestinieni de a construi o fâșia independenței și păcii. Din păcate însă, palestinienii au transformat această fășie într-o fășie, într-o bază teroristă. Nu știm de ce și nu știm cu ce scop, dar știm că acest lucru a îngreunat, cel puțin, procesul de pace. Israelul este o insulă într-un ocean aflat în furtună. Trebuie să ne apărăm insula și avem un interes în calmarea valurilor și a furtunii. Mulți spun că acest lucru nu se va face decât în decursul mai multor generații, dar Europa a arătat cât de multe se pot face în doar șase ani. Trăim într-o nouă eră în care lucrurile se desfășoară cu viteza avioanelor supersonice, nu cu viteza căruțelor. Și eu cred că pacea poate fi realizată într-un timp relativ scurt. Procesul de pace cu palestinienii a fost deja demarat uh, de principiu, a fost agreat un început al procesului și a fost agreată o posibilă soluție. O soluție care prevede două state pentru două națiuni, un stat arab, Palestina, și un stat evreu, Israel, care trăiesc împreună în pace și cooperare economică. Discuțiile rămase încă deschise trebuie, evident, continuate și așa continuă și negocierile. Pacea pentru Israel nu este doar o opțiune strategică, este un apel moral care își are rădăcinile în în moștenirea noastră națională. De la Exod încoace am respins sclavia și dominația altora și am susținut întotdeauna că toate persoanele sunt născute egale. Această moștenire a noastră ne cheamă să urmărim în continuare pacea. Împreună cu partenerul meu, Itzhak Rabin, care a fost asasinat, am constituit fundațiile păcii cu palestinienii. Acum e timpul să continuăm acest efort, să reînnoim procesul de pace. Trebuie să continuăm să cooperăm cu autoritatea palestiniană, să-i susținem economia, să ajungem împreună la pacea desăvârșită. S-a creat o forță de securitate palestiniană. Dumneavoastră și americanii ați instruit această forță. Acum, împreună cu ea, trebuie să prevenim terorismul și infracționalitatea. Doamnele și domnilor, în continuare, avem o mână întinsă pe care o oferim tuturor țărilor din Orientul Mijlociu pentru a aduce pacea. În curând se va constitui un nou guvern israelian. Este un prilej de reluare și de continuare a negocierilor de pace. Un prilej bun pentru realizarea soluției bistatale. Pentru că nu există altă soluție, nici pentru palestinieni, nici pentru noi. Nu este doar o poziție preferată de noi, ci așa ne obligă realitatea prezentului. Iordania, Israelul și Palestina se găsesc toate trei într-o situație similară. Terorismul este un pericol la adresa fiecăreia în parte și împreună la adresa noastră, iar pericolele colective necesită, reclamă, acțiuni de securitate colectivă. Am cea mai mare apreciere pentru regele Iordaniei, asemenea tatălui său, și el s-a dovedit a fi un om curajos în deliberările și negocierile pentru pace. L-am cunoscut pe Mahmoud Abbas, președintele autorității palestiniene, timp de mulți ani. Și el condamnă terorismul și este un adevărat partener pentru pace. Și Europa a fost și este în continuare un partener major pentru pace, și este în continuare un inamic important al terorismului. Săptămâna viitoare îl vom saluta în Israel pe președintele Obama ca pe un oaspete ales și binevenit. Susținerea sa pentru securitatea noastră este extraordinară și devatamentul său pentru pace este de nezdruncinat. Suntem bucuroși că Uniunea Europeană și Statele Unite colaborează pentru susținerea păcii și respingerea terorismului. Cel mai mare pericol la adresa păcii mondiale este în prezent regimul iranian. Este o dictatură care poartă o manta religioasă periculoasă, are un apetit imperial. Nimeni nu amenință Iranul, însă Iranul amenință pe alții. Iranul periclitează independența statelor arabe și amenință existența și a Israelului. Face contrabandă cu arme în multe țări pentru a le submina stabilitatea. De asemenea, neagă Holocaustul și instigă la un nou holocaust. Spun că nu au uh, un arsenal nuclear, dar îl construiesc. Și acest, uh, o, o bombă nucleară în mâna unui regim irresponsabil este un pericol iminent pentru întreaga lume. Uniunea Europeană și Statele Unite uh, au creat o politică de oprirea acestui regim și acestui, destăvilirea acestui pericol. Tocmai de aceea, pe bună dreptate, ați decis să impuneți sancțiuni economice Iranului. Ați arătat foarte clar că dacă Iranul nu reacționează, atunci există și alte opțiuni pe care le considerați. În plus față de bomba nucleară, Iranul construiește rachete cu rază lungă de acțiune care poartă sau pot purta focoase nucleare. Acestea pot atinge multe zone din întreaga lume, inclusiv din Europa. Cred că pe lângă controlul producției de uraniu îmbogățit, este important să fie controlată și producția de rachete capabile de a purta cu ele focoase nucleare. That religion prohibits the religia interzice producția și utilizarea de arme nucleare, declară Camenei. Atunci de ce construiește capacități nucleare care să poată fi folosite în uh, focoasele nucleare? Pe durata conferinței de la Helsinki, care a avut loc în 1975, Statele Unite au Uh, plasat chestiunea drepturilor umane, drepturilor omului în Uniunea Sovietică, ca fiind punctul cel mai important al acestei agende. A fost o surpriză extrem de eficientă. A arătat că vocea morală nu este deloc mai puțin importantă ca abordarea diplomatică. În prezent, această abordare trebuie folosită cu Iranul. Trebuie să existe o voce clară împotriva încălcării drepturilor omului de către regimul din Iran. Trebuie să existe o afirmație clară împotriva unui regim care condam- care spânzură oamenii fără ca aceștia să aibă dreptul să ajungă în instanță, care arungă jurnaliști în închisoare fără un proces, care trage cu uh, gloanțe în demonstranții civili fără niciun fel de respect împotriva vieții acestora. Trebuie să fim foarte clari și să ne pronunțăm împotriva unui regim discriminator față de femei. Și în loc să își împărtășească veniturile obținute din exploatarea puturilor de petrol cu proprii lor cetățeni, folosesc acești bani în scopuri teroriste și pentru a se înarma și astfel să pună în pericol oamenii din întreaga lume. Uraniul îmbogățit nu face decât să sărăcească și mai mult copiii flămânzi. E nevoie de o voce morală care să încurajeze poporul iranian în lupta sa pentru libertate și împotriva sărăciei. În curând, în, Irak, în Iran vor avea loc alegeri. Ayatollahii nu trebuie să aibă dreptul și posibilitatea să falsifice rezultatele, pentru că oamenii trebuie să aibă dreptul să facă propria lor alegere. Vocea dumneavoastră, doamnelor și domnilor, va arăta cetățenilor iranieni că lumea nu i-a uitat liderul actual al Iranului încalcă prevederile Cartei Națiunilor Unite care condamnă încălcarea drepturilor omului și agresiunile împotriva altor state. Și totuși, în Națiunile Unite au ocazia să abuzeze această platformă. Iranul sprijină terorismul în întreaga lume. Forma pe care o folosesc în acest sens, Hezbollahul nu face decât să desfășoare atacuri teroriste și să amenințe stabilitatea întregii regiuni. Dragi prieteni, acordul istoric Sykes-Picot încheiat între Franța și Anglia a dat naștere unui Liban modern, care a devenit o țară multiculturală, unde trăiesc împreună în pace musulmanii, creștinii și druzii. În prezent, Hezbollahul, sprijinit de Iran, nu face altceva decât să distrugă Libanul. Hezbollahul este o organizație teroristă, nu o mișcare politică. Nu fac altceva decât să adune rachete nucleare. Sunt pregătiți să tragă ascund aceste rachete în localități care doresc uh, să trăiască în pace și făcând acest lucru nu fac decât să le transfere și să le transforme pe acestea într-o țintă de război. Aici a avut loc o dezbinare politică, religioasă și etnică și toate acestea din cauza Espolahului Și pământul cedrilor a fost um, transformat într-un pământ ars și gol. Ezbolahul este un stat în stat, este o armată privată, separată de armata națională, care trimite soldați pentru a sprijini masacrul unui eh, dictator sângeros în Siria, fără autorizarea guvernului eh, din care fac parte. De, curist, de curând, Hezbollahul a avut 20 de uh, atacuri și atentate teroriste în întreaga lume, în India, în Thailanda, în Georgia, în Africa de Sud, în Statele Unite, în Egipt și în Grecia, printre altele. Luna trecută, guvernul Bulgariei, Bulgaria care este stat al Uniunii Euro- membru al Uniunii Europene, a identificat un atac terorist care a fost desfășurat în Burgas de Hezbollah. Cinci turiști israeliani și un cetățean bulgar și-au pierdut viața. De curând, Ciprul a arestat un terorist Hezbollah care planifica un atac terorist pe teritoriul său. Stimați membrii ai Parlamentului, facem apel la dumneavoastră Spuneți terorii pe nume, salvați Libanul de această nebunie teroristă, salvați poporul sirian din uh, aceste intervenții ale organizațiilor din Iran, salvați-vă cetățenii voștri și ai noștri de Hezbollah. Comunitatea internațională trebuie să desemneze Hezbollahul ca o organizație teroristă, pentru că exact asta sunt, o organizație teroristă. În prezent, teroarea acestei activități teroriste se, um, s-a răspândit pe o suprafață mult mai mare decât în trecut. De curând, teroriștii au încercat să preia Mali. Dacă ar fi reușit, nu ar fi făcut altceva decât să oprească, să blocheze eforturile impresionante ale continentului african de a-și reveni de pe urma trecutului. Una dintre cele mai mari speranțe ale noastre tuturor este um, ca popoarele africane să poată izbundi în eforturile lor de a construi o economie bazată pe știință. Lumea liberă nu poate să stea nepăsătoare și să urmărească cum teroarea nu face altceva decât să câștige teren în întreaga lume. Nu putem sta deoparte când Masacrul acesta cerut de președintele sirian împotriva poporului său, a copiilor săi, uh, se duce acum, uh, se desfășoară în prezent. Nu face altceva decât să ne frângă inimile. Assad a construit în secret o instalație nucleară și un arsenal de arme chimice. Instalația nucleară a fost distrusă în timp, dar arsenalul de arme chimice continue să existe și să fie în mâinile sale chiar și în prezent. Și asta este un foarte mare risc pentru poporul sirian și pentru întreaga regiune și, până la urmă, chiar și pentru Europa. Trebuie să găsim o cale de a uh, împiedica ca aceste arme chimice să ajungă în mâinile cui nu trebuie. Cea mai bună opțiune pentru a încheia această tragedie din Siria ar putea fi uh, facilitarea Libii arabe, arabe, din care face parte și Siria, și capacitatea acesteia de a interveni o intervenție a forțelor uh, occidentale ar fi percepută ca o intervenție din afara forțelor străine. Liga Arabă poate și trebuie să formeze un guvern temporar în Siria pentru a opri acest masacru și pentru a împiedica dezbinarea totală și completă a Siriei. Națiunile Unite trebuie să sprijine eforturile Libii, Ligii Arabe pentru a construi și a pune bazele unei forțe arabe cu căști albastre. Dragi prieteni, acum 18 ani am mers la Bruxelles pentru a semna acordul de asociere între Uniunea Europeană și Israel. Mă bucur că realitatea pe care o trăim mi-a depășit așteptările. Într-adevăr, acordul de asociere s-a transformat într-un parteneriat și în scurt timp acel parteneriat a devenit o prietenie între noi. Pe baza acestei fundații solide, propun Uniunii Europene și Israelului să coopereze pentru avantajul stabilității și prosperității în Orientul Mijlociu și pentru avantajele și beneficiile de care se va bucura întreaga lume. Israelul este descris ca o națiune în formare, care abia se naște. Eu cred că întregul Orient Mijlociu poate deveni o astfel de regiune. Pot fi create incubatoare de tehnică modernă în întreaga regiune care să ajute la eradicarea sărăciei. Israelul este mic și încercăm să profităm de această dimensiune mică a noastră am descoperit că țările mici pot să devină surse de proiecte pilot. În prezent încercăm să punem bazele unui model social care să fie o punte între cei care au și cei care nu au nimic. Decalajul acesta social este o mare problemă pentru noi toți, fie că suntem bogați sau săraci. Și ne dorim să găsim o nouă modalitate de a depăși acest decalaj prin democratizarea serviciilor medicale, a educației, a comunicării, prin reducerea costurilor produselor alimentare și costurilor pentru locuință. Aceasta este o nevoie stringentă pentru tânăra generație. E frumos să fii tânăr, dar e și foarte costisitor în ziua de astăzi intenționăm să îmbunătățim condițiile umane, să permitem fiecarei persoane să aibă capacitatea de a face o alegere liberă cu privire la modul în care trăiește, pătrunzând în secretele care se găsesc în creierele noastre creierul este cel mai nobil instrument de care dispune omenirea. Ne-a permis chiar să construim creiere artificiale. Și totuși suntem departe de a înțelege în totalitate cum funcționează creierul uman. Creierul nostru nu ne este cunoscut. Practic, suntem străini față de noi înșine. Descoperirea mecanismului pe baza căruia funcționează creierul, creierul uman, ne va permite să ne împrietenim cu noi înșine și cu ceilalți oameni. Mă bucur că acest efort a devenit o nouă prioritate și un subiect extrem de important pentru cooperarea dintre guvernele noastre, dintre organizațiile non-guvernamentale și ă, cooperarea între noi, ca oameni. Până la urmă, omenirea nu are un guvern global. Uh, am devenit aproape de neguvernat și trebuie să încercăm să găsim o soluție. Cred că viitoarele modalități de guvernare trebuie să se bazeze pe trei piloni. Guvernele naționale vor continua să se ocupe de uh, afacerile interne ale statelor naționale, companiile globale vor investi în cercetare și dezvoltare și persoanele vor avea capacitatea de a se autoconduce, cunoscându-se mai bine și cunoscând modul în care funcționează creierul uman. În prezent, știința este mai grăitoare decât politica. Ști- știința este universală și nu cunoaște frontiere. Armatele nu pot să cucerească înțelepciunea. Poliția nu are cum să aresteze știința. Cred că ajutoarele și sprijinul oferit activităților științifice din țările în dezvoltare pot să le ajute pe acestea să iasă din sărăcia. Și eh, companiile globale bazate pe știință pot modifica lumea. Globalizarea poate să pună capăt rasismului. N-ai cum să ai acționezi global și să fii rasist. Și astfel indivizii vor fi mai puternici. Companiile globale nu își impun voința asupra oamenilor. Din potrivă, respectă dorința clienților lor și pot să ofere know-how științific pentru creștere, pot să ofere sprijin tinerilor pentru ca aceștia să, com- să completeze studiile academice și pot să creeze locuri de muncă care să beneficieze de pe urma acestor abilități noi dobândite. Asta poate să fie cel mai bun ajutor pe care îl oferim tinerilor, tinerei generații din lumea arabă. Acesta este răspunsul nostru la provocarea noii lumi. Am propus un plan a unei intervenții comune între Uniunea Europeană guvernele naționale, corporațiile globale, pentru a face față acestor provocări într-un nou mod. Doamnelor și domnilor, știu că este nevoie de sprijinul dumneavoastră ca Parlament European. Dați-mi voie să îndrăznesc să mă bazez pe înțelegerea dumneavoastră și pe sprijinul dumneavoastră. Dacă unim înțelepciunea Europei și experiența Israelului, putem depăși provocările zilei de mâine. Având în vedere această lipsă de guvernanță globală, putem promova o cooperare strânsă între guverne și companiile globale suntem confruntați cu pericole la adresa valorilor pe care le susținem și împreună trebuie să luptăm împotriva terorismului acolo unde acesta se produce, fără de oprire. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, Jean Monnet, tatăl Uniunii Europene, a declarat Toată lumea are ambiții. Întrebarea este dacă ambițiile sunt pentru a fi ceva sau pentru a face ceva. A venit acum momentul să trecem la acțiune, să facem ceva, să nu uităm că uh, suntem uh, măreți în măsura în care servim un scop măreț. Da, uh, provocările ce ne așteaptă sunt într-adevăr înfricoșătoare, dar cine să poată face față acestor provocări, dacă nu cele două miracole pe care le-am menționat. Să ne unim forțele, Uniunea Europeană și Israelul, și împreună putem să punem în practică toate aceste învățăminte din trecutul nostru. Ca să citesc cuvintele strămoșilor mei, haideți să rezolvăm lumea. Asta a spus Ticun Olan și uh, ca să-l citesc pe Jean Monnet, pot să spun să trecem la acțiune. Să lucrăm împreună pentru un Orient Mijlociu mai bun și pentru o Europa îndrăzneață. Haideți să îndeplinim și să promovăm valorile popoarelor noastre. Pace, democrație, drepturile omului, să nu cedăm în fața obstacolelor și să îndrăznim să fim inovatori. Trebuie să servim viitorul și nu să ne lăsăm dominați de trecut. Dragi prieteni, privesc spre viitorul unei prietenii care leagă Israelul de Uniunea Europeană și încerc sentimente de speranță și de hotărâre. Mână în mână vom construi un mâine, un viitor mai luminos pentru generația de mâine. Vă mulțumesc și shalom. Mulțumesc foarte mult, stimate doamne, stimați domni, pentru uh, respectul pe care l-ați manifestat față de președintele Israelului. Vă mulțumim, domnule președinte, pentru cuvintele dumneavoastră și cred că apelul pe care ni l-ați adresat uh, nu va rămâne fără audiență. Îmi doresc o bună colaborare între statul Israel, între poporul israelian și popoarele din Europa. Ceea ce uh, ați spus și dumneavoastră Valoarea noastră comună este respectul pentru individ și uh, garanția uh, drepturilor individuale ale omului care trebuie să fie valabile în Europa, în Israel, în Palestina și pretutindeni în lume. Vă mulțumesc!